Ca de obicei, dacă nu primim comentarii sau obiecții până la finalul reuniunii, procesul verbal se va considera adoptat. Reuniunea noastră este transmisă pe internet, deci tot ce spunem aici și voturile pot fi urmărite în lumea întreagă. Este un vorba de un vot important și sunt foarte mândră că va putea fi urmărit de toată lumea. Astăzi vom vota raportul și vom vota amendamentele. Avem două ore. Die canceln wir dann einfach. Ich gehe davon aus, dass Și dacă reușim să terminăm în două ore, reuniunea de mâine se va anula și cred că veți fi cu toții de acord. Încă ceva știm că au existat anumite nemulțumiri pentru că se desfășoară în paralel și alte reuniuni de comisii și se votează și acolo tot acum. Însă e mult mai ușor pentru celelalte comisii să-și aleagă perioada când să voteze, au mult mai multă libertate. Noi am avut doar puține intervale orare disponibile și știam încă din septembrie anul trecut că în 25 mai 2011 vom vota. Și toată lumea știa că vom începe votul astăzi la orele 15. Dacă celelalte comisii au considerat că trebuie să organizeze voturi în același timp, nu e vina noastră. Ceilalți vor trebui să se descurce. Scrisoarea pe care Danuta Hübner, președinta Comisiei de Afaceri Regionale, mi-a trimis-o, în care a cerut să nu ne ocupăm atât de detaliat de politica regională se află în dosar. În aceeași scrisoare se spune că amendamentul de compromis privind regiunile intermediare va fi considerat inadmisibil. Am răspuns la scrisoarea respectivă, cred că ați văzut și scrisoarea mea. Eu i-am spus că noi avem un mandat clar și anume că putem să adoptăm legislație și că putem prelua această competență de la regii, pentru că noi luăm hotărâri nu numai în legătură cu prioritățile politice, ci și cu consecințele acestora asupra bugetului și asupra legislației. Însă, noi avem anumite restricții și încercăm să definim esența viitoarelor politici. Însă voiam doar să spun asta, voiam să fie clar pentru toată lumea. După aceste comunicări și înainte de vot, pentru ultima dată vreau să dau cuvântul raportorului Salvador. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nicio observație de ordin tehnic. Avem 114 amendamente de compromis cu câteva amendamente orale și alternative care reprezintă rezultatul unei munci de mai bine de un an în comisia aceasta, SURE și sunt rezultatul a mai mult de o mie de amendamente depuse pe acest raport. În primul rând vreau să mulțumesc secretariatului, în special Monica Strasser pentru colaborare și de asemenea personalului meu, asistenților pentru munca depusă și celorlalte grupuri politice, coordonatorilor cu care am negociat. Uh, au, fost, au, fost, au fost negocieri dificile, însă sper că votul va putea fi încheiat peste două ore, după cum a spus doamna președinte. Vă mulțumesc. Da, Salvador, este foarte clar că ai o experiență extrem de îndelungată și știi că niciodată nu este ușor pentru raportor, oricare ar fi raportul care este discutat. Acum câteva observații tehnice. Poate că acestea sunt observații tehnice. În grupul meu, unii au fost surprinși să vadă că și avizele diverselor comisii apar pe lista de vot. Unele comisii și-au prezentat avizele, altele nu. Luăm notă de faptul că raportorul a pus minus la toate aceste sugestii, pentru că noi ne temeam că dacă luăm în considerare aceste avize, de fapt, întregul raport va fi distorsionat și nu vom obține un rezultat coerent. Vreau doar să spun că de la bun început am considerat că nu este corect să avem o procedură prin care să fie introduse avizele din uh, comisii. Trebuie ca cei prezenți să depună amendamente care să acopere uh, subiectele care apar în avizele comisiilor. Clar, um, Da, este destul de clar acest lucru. Chiar la început am spus că vom lua în considerare tot ceea ce ne-a fost comunicat de către comisii Eh, fie prin formă de scrisoare, fie, fie formal sub formă de aviz. Am spus că includem aceste opinii ale comisiilor și dacă priviți amendamentele, veți vedea că multe din eh, opiniile comisiilor individuale se regăsesc în amendamente. Nu am avut de ales pentru că regulamentul spune, la punctul 49, că Comisia de Fond, adică noi, trebuie să voteze pe avizele comisiilor. Acele paragrafe care nu sunt acoperite de compromisuri sunt menționate a doua oară în lista de vot. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, poate putem grăbi votul a, acolo unde există mai multe puncte din partea comisiilor să a, le votăm în bloc. Dacă nu, va trebui să le votăm unul câte unul. Însă, înainte de a intra în detaliile tehnice, aș dori să vă rog pe toți cei uh, care sunteți în sală și aveți drept de vot, dacă aveți cartelele de vot. Nu văd pe nimeni care să îmi spună că și-a uitat cartela de vot acasă, ceea ce este bine. Așadar, poate putem face un vot de probă. Așadar, primul vot putem să votăm dacă Comisia Sure a depus o muncă bună. Deci pro, votați pentru sau împotrivă. Votul este deschis. Na? Die Abstimmung ist geschlossen. Se închide votul. 51 de 51 de membri sunt în sală, dar 48 au votat, 33 consideră că am făcut o treabă bună, un membru nu este de acord și 14 membri sunt indeciși. Dar poate îi vom putea convinge până terminăm votul. Oricum, am verificat că sistemul funcționează. Tocmai văd că și-au exprimat votul 51 de persoane, dar avem doar 50 de membri în această comisie. Cine este persoana în plus, oare? Mm. Ah, ja, okay. Ah, okay, okay, alles klar. Okay, gut, gut, gut. So also ant elliot genau das ist ähm, der gute geist der jetzt ähm, einfach über uns ist. also Bine, atunci se pare că problema s-a rezolvat. Toate amendamentele sunt disponibile în toate limbile oficiale, deci presupun că deja ați primit amendamentele Amendamentele de compromis, după cum, au fost conveni, după cum s-a convenit, sunt disponibile în limba engleză. Și lista de vot a fost trimisă tuturor membrilor și, bineînțeles, grupurilor politice care au putut să își exprime comentariile. În ceea ce privește amendamentele de compromis, este clar că compromisurile propuse de raportor vor fi votate primele. Dacă mai există și alte solicitări, uh, le voi refuza pentru că acest lucru corespunde cu articolul 160. Votăm în primul rând al compromisurile raportorului. Dacă se adoptă aceste compromisuri și dacă după ce anumite amendamente vor fi caduce, vom lua notă de acest lucru. Bineînțeles că există anumite locuri unde o parte din amendamente sunt amendamente de confirmare. Așa, dar vom fi în tot, pe tot parcursul votului vom fi ținuți la curent în legătură cu starea liste de vot. S-au depus și două solicitări de amendamente orale. care vor fi prezentate la timpul potrivit. Sunt menționate și în lista de vot, așadar nu sunt total orale. Acestea sunt și menționate. Cred că am menționat toate aspectele tehnice și putem începe votul. Așadar, luați lista de vot și vom vota în primul rând titlul raportului. Este amendamentul numărul 1. Cine este pentru amendamentul 1? Vot cu ridicarea mâinii. Împotrivă? Abțineri? Da? Și se respinge. Trecem așadar la prima parte. Compromisul 4. Cine este pentru compromisul 4? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu un vot împotrivă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Trei voturi împotrivă. Abțineri? Două abțineri. 3 voturi împotrivă, se adoptă. Și ca adăugire, amendamentul 80. Cine este pentru amendamentul 80? Împotrivă? Abțineri. Nu există abțineri, deci se respinge. Trecem la pagina 2. Amendamentul 86. Cine este pentru? 7, 8. Împotrivă? La amendamentul 86, o majoritate, abțineri, Amendamentul 87 pentru. Destul de mulți colegi. Cred că trebuie să verificăm electronic. Deci, s-a deschis votul. Die S&D hat ein zu viel. Grupul socialiștilor are, are un membru în plus. Ok, also ich habe schon gar nicht abgestimmt, also ich... Eu nu am votat, spune președinte. Se închide votul. 24 pentru, 23 împotrivă, o abținere se adoptă. Acum 88. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Acum conservatorii și reformiștii au un vot prea mult. S-a închis votul. 23 pentru, 22 împotrivă, două abțineri. Se adoptă cu o mică majoritate. 89, vot electronic. Amendamentul 89. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 14 voturi pentru, 31 împotrivă, respins. Acum, compromisul 6. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni. Abțineri? Nimeni? Se adoptă în unanimitate. Amendamentul 99. Sau nu? Amendamentul 99. Nu cumva trebuie să votăm compromisul 9? bineînțeles, dacă adoptăm alte amendamente, vor fi uh, acoperite, însă nu știm dacă aceste amendamente vor fi uh, adoptate sau nu. Acum votăm 99 împotrivă. Respins. Compromisul 7. Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abține? Nimeni? Se adoptă în unanimitate. Amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă? Aș zice că majoritatea a fost pentru abține, împotrivă, respins. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritate, majoritatea a fost împotrivă, deci respins. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă. Nimeni? Abține? Nimeni se adoptă în unanimitate. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Da, o abținere. Se adoptă cu o abținere doar. Iar acum, amendamentul 111. Pentru paragraful 5. Cine este pentru? Două persoane. Împotrivă. Abțineri? Respins. 113. împotrivă? Abțineri? Nimeni? Respins cu o mare majoritate. 112. Șase persoane. Împotrivă? Mai mult de șase persoane, clar. Abțineri? Respins. 114. Pentru? Cine este împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 114. Abstimmung geschlossen. A închis votul. 18 pentru, 28 împotrivă, o abținere. Nu este foarte clar atunci când ridicați mâinile, dar a fost respins. 115. Șase persoane pentru, împotrivă, mai mult de șase persoane. Abțineri, două. Respins. 116. Împotrivă? Abțineri? Respins. 117 pentru. 2 voturi. Împotrivă? Abțineri? Respins. 118 pentru. 2 voturi. 3 voturi. Împotrivă? Abțineri? Respins. 119 pentru. 6 voturi. Împotrivă? Mai mult de 6? Abțineri? Respins. FEM 1 1 și 2 împreună. Cine este pentru sau nu? Atunci 1. Cine este pentru? 6 persoane. Împotrivă? Mai mult decât 6. Abțineri? Nimeni se respinge. Fem 2. Două voturi pentru, împotriva, mai mult decât două, abțineri, respins. 120 pentru. Împotrivă. Mai mult decât două voturi. Abțineri, nimeni, respins. 121. Cine este pentru? 6 împotrivă, 6 voturi, abțineri. Așadar, 122 pentru. Ia din nou 6 voturi, împotrivă, mai mult decât 6. Abțineri. 123. A, ah, îmi cer scuze, spune președinta, este identic. 124. Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. 125. Împotrivă? Abțineri? Respins. 126. Două voturi împotrivă. Pentru cine este împotrivă? Restul. Respins. 127. În continuare, două, două voturi pentru. Cine este împotrivă? Respins. Compromis numărul 10. Wer este dafür? Compromisul 10 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri, nimeni, se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. 5. 5 împotrivă, abțineri, se adoptă. 139. Vot electronic. Vot electronic pentru 139. Votul s-a închis. 19 pentru 29 împotrivă. Dar de ce nu se vede mai clar de aici de la mine? Mm, am toată admirația pentru președinții de la PPE care văd așa de bine de aici. Da? 19 pentru și 29 împotrivă. 140. Vot electronic. Votul s-a închis. 25 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă? 4 voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. O Acum cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 152.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 Vot electronic. Votul s-a închis. 23 pentru, 24 împotrivă. O abținere se respinge. 157 pentru. Vot electronic și aici. Votul s-a închis. 27 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 160 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 161. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162. Ă, retrag acest amendament. Dar amendamentul dumneavoastră este 165 din câte știu eu. Da? Da, și îl retrag. Ă, v-am notificat înainte de vot acest lucru. 162 acum. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 pentru. Împotrivă. A, se respinge. 100, 160. Acum compromisul 13, îmi scuze, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 173 pentru da, 173. Împotrivă? Se respinge. 172. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Nimeni nu este împotrivă. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum NV 8 și 9. A, înțeleg că nu putem vota împreună, separat. 8 pentru. <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi nouă. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18 pentru. Înțeleg că este o problemă cu cabina de engleză. Compromisul 18. Da. Cine este împotrivă? Unul. Abțineri? Se adoptă. 198. Ca adăugire. Vot electronic, vă rog. Votul s-a închis. 25 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, o abținere. Numai cu traducerea din engleză este, în engleză este problemă? Ok. So, so it, it's uh, not adopted. No, no. So we take it. Nun geht's wieder, geht's, geht's wieder, uh, jetzt gibt es englische Übersetzung? Acum funcționează, cred. Da? 202. Da? Funcționează. 202. Cine este pentru 202? Împotrivă. Mai mult de 4. Două sute cinci. 5 împotrivă. Abțineri. Se respinge. 206 pentru. Nimeni nu e pentru 206? Împotrivă atunci. Abțineri. Se respinge. 207. Pentru. Împotrivă. Unanimitatea împotrivă se respinge. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Patru împotrivă, abțineri? Se adoptă. Trecem la următoarea pagină acum. 214. Amendamentul 214. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adop, se adoptă compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromis Acum, uh, amendamentul 231. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu? Se adoptă, da, se adoptă. 235 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3, 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 245 pentru împotrivă abțineri două sute patruzeci și șase pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 247 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 252 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 251 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 253 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. NV12 pentru, împotrivă, se abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri, nimeni, 257 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 261. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cerem un vot uh, pe Uh, părți. Retragem, îmi cer retragem cerea pentru vot pe părți. Permiteți-mi să spun că dacă se aprobă 262, uh, am preferat să-l mutăm la 17B în loc să-l avem în această poziție. La linatul 17B. Da. Bun. E în regulă. 262. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abține? Se adoptă. 263 pentru. Împotrivă? Abțineri? Putem acum să votăm toate amendamentele Envy, da? De la 21 până la 24, Envy, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se resping. Amendamentul de compromis 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la următoarea pagină, 270. 270 pentru împotrivă abțineri se respinge. 271 pentru împotrivă se respinge. 273. Pentru împotrivă. Cei pentru au votat când nu i-am întrebat. Acum împotrivă. La 273 suntem. Se respinge. 274 pentru împotrivă, se respinge, abțineri, 275 pentru, împotrivă, abțineri, nu, se respinge, 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 276 pentru, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 împotrivă, abțineri, se respinge. 279 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 280. Pentru. șase voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 281 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 282. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 283. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 284. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 285. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 287. Pentru. Verificăm electronic. 287. Verificăm electronic. S-a închis votul. 25 pentru, 22 de voturi împotrivă, se adoptă. 289 pentru. Șase pentru, împotrivă. Restul, abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 28. Pentru. Împotrivă. O persoană, două. Abțineri. Nu sunt abțineri. Se adoptă. 295. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 64 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 29 pentru împotrivă 1, 2, 2 voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. 302 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 314 pentru. 314 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 324. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 316. Pentru, 6. Pentru, împotrivă, toți ceilalți, abțineri, se respinge. 326. Un comentariu aici. Credem că textul din alineatul inițial, aici, 34, contrazice compromisul 99. Dacă votăm amendamentul nostru și este adoptat, nu e nicio problemă, dar dacă rămâne textul inițial, atunci va fi o problemă. La alineatul 34 facem o legătură între discuția privind mecanismul de stabilitate financiară. Spunem că uh, acesta trebuie să fie acoperit de piețe și trebuie să existe o legătură între fondurile de pe piețe și cheltuielile anuale, ceea ce e complet diferit de ce spunem în compromisul 99 unde vorbim de plafonul din cel de-al treilea cadru financiar multianual. Sunt două lucruri diferite, deci trebuie să ne hotărâm care este formularea corectă aici. Dacă însă se adoptă amendamentul nostru, nu mai e nicio problemă. 99? Oder was? Compromisul 99? Ioran, compromisul 99, despre asta vorbești? Dar uh, cred că îl vom vota vom adopta compromisul 99 și va înlocui întregul alinea 34. Nu? Așa. Mhm. Mhm. Ok. Also, wenn das wirklich so sein sollte, dann werden Atunci dacă e așa, vom verifica și vedem ce se întâmplă. Sunt de acord cu Göran, însă de data aceasta nu sunt de acord cu el, deși de obicei sunt, pentru că în alineatul 34 vorbim despre situația actuală și în compromisul 99 ne referim la viitor. Deci există o diferență și deci nu susținem acest amendament în continuare. Bun, votăm acum așa cum e pe lista de vot și după aceea Vom face verificările de rigoare și dacă mai e nevoie să mai modificăm ulterior, se poate. 326 326 Pentru Împotrivă Verificăm. Deși cred că s-a respins. geschlossen. S-a închis votul. 21 dafür, 26 dagegen. 21 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere. 0. 327. 21 la 26, 0. 327 pentru. Șapte pentru, împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 31, cine este pentru? Împotrivă. 4. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 333. Pentru. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 32 pentru, împotrivă, 3 voturi împotrivă, abțineri, o abținere se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, 2 împotrivă, abțineri, se adoptă. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Comisia FEM, amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I316A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 34 pentru, împotrivă, o persoană abțineri, o abținere, se adoptă. Amendamentul 357 pentru împotrivă abțineri se respinge. 358 pentru împotrivă abțineri se respinge. 359 pentru. 6 voturi pentru. 8 împotrivă, tot restul, abțineri, se respinge. 360 pentru 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 35 pentru, împotrivă, o persoană împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 376 pentru, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei sute optzeci și nouă vot pe părți, prima parte și apoi partea a doua. Pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă prima parte. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Împotrivă la partea a doua. Se respinge partea a doua. Da, da, era clar. Amendamentul de compromis 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă. Amendamentul de compromis 40 pentru, împotrivă, abțineri. O abținere se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem patru amendamente de la ITRE. Le putem vota în bloc? ITRE 22 până la 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 42 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, 5 voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 421 pentru, împotrivă, majoritatea, abțineri, se respinge. 422 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 43 pentru, împotrivă, un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. 431 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 432 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. De la cultură, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 7 de la cult pentru împotrivă se respinge. Să nu știu dacă se mai abține ceva, dar se respinge oricum. Fem 7 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 44 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 434 435 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 25 pentru, 22 de voturi împotrivă, o abținere se adoptă. FEM 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 444 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 445 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 447 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 448 nu, 449 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cultură 8 și 9 le, sau le putem vota în bloc de la 8 la 11? Nu? Atunci individual. 8 de la cultură pentru împotrivă abțineri se respinge. Cultură 9 pentru împotrivă abțineri se respinge. Cultură 10 pentru împotrivă Abțineri? Se respinge. 11 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 461 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, nu, se adoptă. 400 67 467 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 7, 8 și 9 le putem vota în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 47A pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 47B pentru Haideți să verificăm electronic. Reciprocity, you know. Reciprocitate. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 25 împotrivă, cu abținere. Respins. doi. Vot pe părți. Prima parte. Împotrivă? Verificăm electronic. Este un vot foarte apropiat. Cred că a fost adoptat, dar haideți să verificăm. Prima parte. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. 25 pentru, 23 împotrivă, fără abține. După cum am spus, a fost un rezultat foarte apropiat. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Se adoptă. acum, 490. Și trebuie să votăm a doua parte. Cine este pentru? Partea a doua din amendamentul 490. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Respins. patru pentru împotrivă Abțineri. Respins. 488 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 489 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 491 și 492 identice. Pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 493. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 494. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 495 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 496 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 497 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 498 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 499 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 500 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 501 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 502. Pentru. Două persoane. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 11 până la 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5, 505 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 48 pentru, împotrivă, 3 voturi, abțineri, se adoptă. 510. Partea a doua este o adăugire, bineînțeles. Amendamentul 510. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 512. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 4 și 17 de la Agri. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. FEM 14. Pentru? împotrivă abțineri? Respins. Compromisul 48 Pentru? împotrivă Abțineri? Se adoptă. 515. Ca adăugire. Pentru. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 515 ca adăugire. Dawson? Să închis votul. 23 de voturi pentru, 25 împotrivă, se respinge. 516. Din nou adăugire. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 520. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Compromisul 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I3 13 pentru împotrivă abțineri nu a, nu a ridicat toată lumea mâna, așadar haideți să verificăm electronic pentru a fi siguri. ITRE 13. Vot electronic. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. PPE-ul va trebui să facă un efort și să ridice mâinile, altfel nu văd votul. 17 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 10 și 11 de la Envy pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 532 pentru Împotrivă? Abțineri? Respins. 537 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 538 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. MV 13, 14 și 15. Pentru? Împotrivă? Majoritatea este împotrivă, se respinge. Compromisul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 548 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 549 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 550 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 551 pentru. Împotrivă. Majoritatea abțineri se respinge. 552 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 553 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 554 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Va trebui să încerc să motivez PP-ul. Deci, respins. 555. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. MV 3 până la 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Compromisul 52 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MV 16 până la 19. Pentru? Cred că va trebui să le votăm separat. MV 16 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 559 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 571. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 573. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 54A, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 584 pentru, potrivă, abțineri, respins. Doamnă președinte, a, aș solicita să votăm amendamentul 595 pentru că am, am adoptat compromisul 55 care spune că avem nevoie de infrastructură energetică pentru toate domeniile. Uh, și amendamentul socialiștilor spune că uh, finanțările TNE ar trebui să dea prioritate uh, fondurilor pentru noile energii. Noi tocmai am adoptat un compromis care spune că avem nevoie de infrastructură și acest amendament este o adăugire care spune că ar trebui să se prioritizeze noile energii. Deci am dorit să votăm acest amendament. Îmi pare foarte rău, dar nu cred că putem să facem acest lucru. Nu corespunde cu regulile de procedură, regulamentul de procedură convenit. Dacă priviți compromisul, acesta menționează foarte clar prioritățile noastre și nu putem să revenim și să adăugăm o altă prioritate. Și îmi pare rău, dar formularea de aici nu poate să funcționeze ca o adăugire nu funcționează pur și simplu ca adăugire. Dacă în acest moment deviem de la lista de vot, vom avea probleme grave la alte secțiuni. Cred că cu toții sunt, suntem de acord că vrem să fie menționate energiile regenerabile, dar cu foarte mare părere de rău, va trebui să amânăm acest aspect până la votul în plenară. Dacă amendamentul va fi redepus, atunci va putea fi reformulat. Dar nu putem să continuăm așa. Am cer scuze, doamnă președinte, nu sunt de acord. Bineînțeles că aș, aș dori să vă cred, însă este vorba de o judecată politică dacă este vorba de o prioritizare sau nu. Și dacă citiți compromisul 55, nu prioritizăm ci adăugăm, numim anumite probleme care trebuie să fie adresate la infrastructura energetică și acest amendament include prioritizarea pentru energii regenerabile. Este o adăugire la 55. Aș dori să vă uh, cred, însă nu sunt de acord cu dumneavoastră și vă solicit uh, foarte ferm să avem, să votăm acest amendament. Nu sunt foarte convinsă, spune președinta. Nu este prima dată când examinez această problemă. Însă pot să vă pot să întreb comisia dacă vrea să se voteze acest amendament sau nu. Nu, nu acum. Nu vorbim acum dacă vrem să prioritizăm energiile regenerabile sau nu. Pur și simplu decidem dacă votăm amendamentul socialiștilor. Eu consider că nu ar trebui să avem un vot, însă dacă opinia comisiei este alta, atunci uh, mă voi supune. Așadar, spuneți-mi, trebuie să votăm acest amendament sau nu? Nu adoptăm încă amendamentul, vot, votăm doar dacă îl votăm sau nu. Cine vrea ca acest amendament să se voteze? Haideți să votăm electronic. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Majoritatea membrilor comisiei se opun acestui vot. Și nu sunt de acord cu votul acestui amendament, nici măcar ca adăugire. Cred că Jürgen și Bas știu că eu susțin energiile regenerabile, însă în acest caz nu ar fi posibil din punct de vedere tehnic. Compromisul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 598 pentru, împotrivă, respins. Tran 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. trei pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 607. Pentru. Împotrivă? Cred că a fost adoptat. Compromisul 57. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 618, adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Tran 12 până la 19. Pentru? Împotrivă? abțineri, respinse. 619 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 627, aici este aceeași situație ca amendamentul 595. Nu vreau să repetăm discuția pe care tocmai am avut-o. Tran 21 până la 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. 628 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran, do, tran 31. Este caduc. Și compromisul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 631 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 632 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 633 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 635 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 60. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 652. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 679 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 694. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 695. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 65. Wer ist dafür? Compromisul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 705 acum. 704, îmi cer scuze. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 705 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Comisia FEM 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 709 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 67 pentru, împotrivă, abțineri, te adoptă. Șapteste douăzeci unu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 724 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 68 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. trei, partea a doua, pentru că partea întâi a fost deja acoperită pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 69 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 15 uh, și 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 744 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum ajungem la Compromisul 70. Deci vă rog să trecem direct la vot electronic. Avem un vot în plus la socialiști. Acum, PP-ul are două voturi în plus. Acum, Uh, cifrele sunt corecte. Votul s-a închis. 30 pentru, 15 împotrivă, 2 abțineri. Amendamentul de compromis 70 se adoptă. Șaptezeci și unu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șapteste cincizeci și șase pentru, împotrivă, abținei, se respinge. Regii 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 72. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. cincizeci opt pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 73 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 750, 768 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 769 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 777 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Și acum voi uh, supune la vot, voi uh, număra toate voturile de APP uh, deodată, pentru că ești singurul care ai ridicat mâna, deci trebuie să fie mai clar totuși cum votați. Se respinge. 778. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 779 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să votăm toate amendamentele de la cultură pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul de compromis 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 788 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 79 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Uh, Comisia FEM 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 80 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 807. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 808 pentru. A, este identic. 809 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum amendamentul de compromis 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Să adoptăm. Și acum a doua parte de la 811. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 814 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 815 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 819 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 818 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 816 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 817 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 820 pentru. A fost retras. Foarte bine. 865 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Uh, sau sunt abțineri? Se adoptă, da? Amendamentul de compromis 82 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV1 până la 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul de compromis 84 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 847 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 849 pentru. 6 pentru. Împotrivă. Toți ceilalți. Se abține cineva? Se respinge. DV9 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Da, se respinge. 850 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV de la 6 la 31 pentru. Împotrivă. A, nu, de la 6 la 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. DV31, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 851, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 852 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 853 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 854 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 855 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respingem. 856 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respingem. DV. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respingem. DV 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respingem. Amendamentul de compromis 85 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 842 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare. De asta pentru că nu ați ridicat mâna cum trebuie. Așadar, vot electronic la 842, vă rog. Abstimmung geschlossen. Votul s-a închis. 25 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. 847. 857 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 858. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 859. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 860. Pentru. împotrivă, se adoptă. Aceeași majoritate ca și mai devreme, deci se adoptă și acum avem DV de la 21 la 29. Tot timpul vor să adauge ceva. De la 21 la 29. Cine este împotrivă? Abțineri? Se resping. Douăzeci nouă acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 863 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 879 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. opt. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 882 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la 844. O adăugire la ultima parte și votăm deci votăm la 844 ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă, dar haideți totuși să și uh, verificăm electronic. Eu cred că s-a adoptat. Abstimmung geschlossen. 26. Votul s-a închis. 26 pentru, 22 împotrivă. Se adoptă. DV7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 885 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 897 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV16 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 898 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 93 cine se pentru împotrivă abțineri se adoptă. șapte pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 905 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 908 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 906 pentru, Haideți să facem acum un vot electronic, ca să fim siguri. PPE hat ein zu viel. PPE are un vot în plus. Gata, acum e bine. Votul s-a închis. 22 pentru, 21 împotrivă, 3 abțineri. Mă bucur că am verificat până la urmă. 909. Cine este pentru 909? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Tran 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul... Amendamentul de compromis 101 pentru. Peste gegen? Împotrivă. Opt voturi împotrivă. Abțineri. O abținere. Se adoptă. Următoarea urmează apoi 94, compromisul 94, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 95 pentru împotriva abțineri, împotrivă, da, împotrivă, așa se întreabă de obicei, se adoptă. Amendamentul de compromis 96 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 97, compromisul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 937 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 938 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 99 de compromis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. unu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 953 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm electronic. Vă rog să votați. Cred că se adoptă cu o majoritate foarte slabă. Încă o persoană în plus de la PPE. Bun, s-a rezolvat, s-a închis votul. 24 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere, deci am avut dreptate. 954 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem să verificăm. Așa e. Wir checken, wir checken. Da, verificăm. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. 23 pentru, 21 împotrivă. Exact cum am spus. S-a întâmplat ce vă spuneam mai devreme. linke Hälfte zeigt immer schön auf bei allem, aber die rechte ist Văd că acolo cei din stânga întotdeauna ridică mâna, dar cei din dreapta sunt cam uh, relaxați. 970 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 971 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 977 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 103 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 104 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 993. 993 și no până la 995 sunt toate identice pentru foarte puține persoane. Împotrivă, abțineri, se respinge. 996 pentru Haideți să verificăm electronic. 996... E greu de zis altfel. 996 vot electronic. Schließen. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O mie șaptesprezece. O mie șaptesprezece. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O mie optesprezece. pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 106 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107. Compromisul 107. În ultima versiune a raportorului. Avem cu toții ultima versiune acum. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O mie douăzeci opt pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O mie douăzeci nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1030. Pentru împotrivă, Președintele rectifică. Am spus exact pe dos. Deci se respinge. 1031. Pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 1032. Pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 110 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 110A pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic, vă rog. A. 110A. Ja, ja, das ist... Uh unser eigenmittelsystem das äh, nicht wieder gerettet werden sollte. Acesta e sistemul de care avem nevoie. S-a închis votul. 22 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere. Am rezolvat. Compromisul 111. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 1080 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum avem un amendament oral la alineatul uh, E vorba de amendamentul oral pe care îl vedeți la sfârșit. Pentru. Haideți să verificăm electronic. So. Ca să știm cum stăm. Er amendment. Pentru amendamentul oral la alineatul 118. Geschlossen. S-a închis votul. 19 pentru 29 de voturi împotrivă. Nicio abținere. Jetzt Änderungsantrag Amendamentul 1084 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 113 pentru împotrivă abțineri se adoptă. O mie 89. Pentru împotriva abțineri se respinge. 1090. Pentru împotriva abțineri se respinge. 1092. Pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 114. Pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Cam asta a fost cu raportul. Mai avem acum câteva voturi pentru referiri și pentru considerente, dar uh, nu mai e mult. Putem să luăm referirile în bloc? Nu, probabil că nu. Doi Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri,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 9 împotrivă se respinge. Nu cred că trebuie să verificăm. 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. 11 pentru împotrivă se adoptă. Da, da, se adoptă și da, putem să verificăm, nu e nicio problemă. Amendamentul 11, vot electronic. Ia, coach, ia, Schließen. S-a închis votul. 23 pentru, 25 împotrivă, deci de acum înainte vom verifica. Numărul 12 pentru. Haideți să verificăm mai bine. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. 23 pentru, 25 împotrivă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Potrivă, abțineri, se adoptă. Douăzeci și șase. Pentru. Cred că iarăși e 25-23, dar haideți să verificăm. Amendamentul 26 verificăm electronic. S-a închis votul. 25 pentru 23 împotrivă. Deci, iată că a fost invers de data aceasta și se adoptă. 27 <clears throat> pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm 32? Bine, verificăm electronic. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. 23 zu 25. 23 pentru, 25 împotrivă. Uh, Dar tot se respinge. 33 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. de la FEM B pentru împotrivă abțineri se respinge 35 pentru împotrivă abțineri se respinge 36 pentru împotrivă abțineri se respinge 37 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3A pentru împotrivă abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 pentru A e caduc. Bine. 49. Amendamentul 49 pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Și deci, ultima pagină, amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Oricum, era caduc. Și 60. Fem ce? Fem ce? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 61. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. DV de la A până la D. De la A la D le votăm în bloc pentru 3 împotrivă toată lumea. Deci se resping. Votăm acum. Uh, facem votul final. Deci, votăm textul astfel modificat cu toate amendamentele pe care le-am adoptat. Vot electronic. S-a deschis votul. Sunt suficienți de la S și D? Zu ah, ja, ja. Okay. Gut. Wenn ich da. Was, mache ich das denn jetzt? Jetzt ist gut. Wir haben immer noch zu viele S&D und zu viele PPE. Ein EVP zu... Un deputat în prea mult de la PPE și unul de la S și D. De la S și D tot e cineva în plus? Asta ne mai trebuia. În... Äh, ah. Acum e bine. S-a închis votul. 39 pentru, 4, 5 uh, împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. und Kollegen. Stimați colegi și colege, aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas aici până la sfârșit. Nu este vorba doar de vot, ci și de este vorba și de toată munca depusă. O seară plăcută tuturor!